Ja, vielen herzlichen Dank für diese Ansage. Da, vă mulțumim pentru acest mesaj. Puteți să fiți sigur că vom încheia ședința până la 12.30 și sperăm că se va găsi o soluție curând care să uh, fie spre binele ambelor părți, mai ales uh, spre binele dumneavoastră uh, ca lucrător. Știți că apreciem munca dumneavoastră, că ne sunteți foarte utili și de aceea sperăm să se găsească o soluție cât mai curând la acest conflict. Trecem acum la vot și vom vota astăzi un raport din inițiativă și două avize. Și vă propun să mergem, să trecem direct la vot, începând cu punctul 7 de până de zi, egalitatea limbilor în epoca digitală. Raportoare este doamna Evans. Mai dorești să spui ceva, Jill? Te rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să mulțumesc raportorilor din umbră, asistenților mei și asistenților lor și tuturor uh, consultanților grupului nostru și mai ales uh, Anei de la secretariat, de asemenea, ne-au ajutat și um, experți pe care uh, a căror uh, aviz a fost foarte util. Uh, cred că este un text foarte bun care a reușit să întrunească um, susținerea majorității dintre noi și cred că interesul uh, pentru acest subiect reflectă importanța sa. Mulțumesc! Da, mulțumim și noi. Trecem direct la vot, începând cu compromisul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15, 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu vă văd prea bine dacă nu ridicați mâinile, deci încercăm încă o dată. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 16 pentru, împotrivă, Bine, haideți să verificăm votul la amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 8 se adoptă. Ite 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ite 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, putem și să verificăm dacă doriți. Compromisul 12. S-a închis. 13 la 10 se adoptă. Trecem acum la 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la 83 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 86. Ba nu, 87. Își cere scuze președinta pentru. împotriva abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromis 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, haideți să verificăm. 81. S-a închis votul. 13 la 11 s-a adoptat. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 64 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 9 se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, haideți să verificăm. 112. S-a închis votul. 12 la 12. Se respinge. 113. 113, da. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 121. S-a închis votul. 13 la 12 se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Litre 14 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ITRE 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Itre e Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre m Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva. abțineri, se adoptă. 33. Pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. 34. Pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 35. Pentru, 34, vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm. 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 12 se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 42 pentru, împotrivă împotrivă, abțineri, se respinge. 43 și itre N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se adoptă. Și trecem acum la votul final. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă, deci, în unanimitate și o felicităm pe doamna raportor. Și trecem acum la punctul 8,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 abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 36 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru împotrivă, abțineri, se respinge.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 S-a închis votul. 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Deci se adoptă din nou în unanimitate. Felicitări raportorului. Trecem acum la punctul 9. E vorba de un aviz, valorificarea globalizării, aspectele comerciale. Raportor a fost domnul Zamit Zamit Dimeș, deci, doriți să mai spuneți ceva? Vă rog, aveți cuvântul. Well, uh, it's an opportunity for me to thank all who are involved. Mulțumesc pentru această ocazie să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în elaborarea acestui aviz. Cred că am ajuns la un echilibru just pentru a sublinia dimensiunea culturală atunci când vorbim despre valorificarea globalizării. Am făcut trimiterea la diversele aspecte ale culturii, patrimoniului și Uh, văzându-le în contextul mai amplu al libertății de exprimare și al pluralismului uh, media, am reușit, cred, să incorporăm aceste principii, chiar dacă vorbim despre globalizare. Vă mulțumim. Trecem acum la vot și începem cu amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Nu, nu, îmi cer scuze. 43, 44, 43 nu trebuia să-l votăm, deci 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 12, deci se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 9, deci se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 11 pentru,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 14 la 9, deci se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru.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 la 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru,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 S-a închis votul. 25 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abținere. Din nou în unanimitate. Felicitări! Într-adevăr, nu adesea vedem așa ceva. Au soțit și oaspeții noștri? reprezentanții Comisiei și ai Departamentului de Politici uh, Tematice B. Bun, înainte să trecem la punctul 10, trebuie să așteptăm puțin până când verificăm dacă au ajuns oaspeții noștri și să îi lăsăm să se așeze și vom trece mai departe imediat. Shall we start? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann können wir mit Bun, dragi colegi, putem să trecem deci la punctul 10. E vorba despre o dezbatere cu Comisia și prezentarea unui studiu al departamentului tematic pe marginea programului Erasmus. Așa după cum știți cu toții, Comisia pe 30 mai 2018 și-a prezentat uh, propunerea legislativă pentru următoarea generație a programului Erasmus+. Plus. În orice caz, conform propunerii Comisiei, programul și-a pierdut plusul din nume, așa cum ați uh, observat probabil cu toții. Astăzi avem posibilitatea să avem un prim schimb de opinii despre această propunere, um, care va fi împărțită în două părți. În primul rând, Uh, vom uh, putea audia prezentarea studiului pe care comisia noastră l-a cerut Departamentului de Politici. Uh, Paul Fronrov și Amber van de Graaf de la Pantea vor prezenta acest studiu. Și sigur că cei doi experți ne vor sta la dispoziție pentru întrebări. Uh, acest studiu se numește Erasmus Plus uh, pe drumul către o nouă generație de program. Acest studiu a uh, examinat o serie de aspecte care sunt foarte interesante pentru noi în noua propunere, mai ales domenii precum incluziunea, simplificarea și controlul parlamentar, ca să numesc doar câteva dintre domeniile importante ale acestui studiu și vă recomand tuturor să citiți uh, acest uh, studiu. Apoi vom uh, avea o prezentare a Comisiei cu privire la noua propunere de program și o salut și îi mulțumesc doamnei Erickson Vatășot, care este directoare pentru tineret, educație și Erasmus Plus în Direcția Generală EAC a Comisiei. Dar începem cu doamna Van der Graaf, care are 10 minute pentru a prezenta rezultatele acestui studiu. Știu că 10 minute nu e mult, dar încercați și cu siguranță vom putea să revenim la anumite aspecte în timpul dezbaterii. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți aici și vă dau cuvântul. Thank you. Good morning, everyone. My name is Amber van der Graaf from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 Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri, mă bucur că vă pot prezenta noua propunere privind programul Erasmus adoptat de comisie pe 13 mai. Momentul în care s-a prezentat contextul politic către comisar ieri, probabil că ați aflat că ne bucurăm foarte mult că putem prezenta această propunere unde se recunoaște importanța uh, educației și tineretului în agenda europeană și în discuția privind viitorul Europei. Iată de ce programul a primit un imbold aparte, dat fiind locul pe care îl ocupă educația și tineretul pe agenda generală și poate v-am mulțumit de multe ori, vreau să vă mulțumesc încă o dată, poate cu întârziere, în ceea, pentru angajamentul puternic și pentru faptul că ne-ați ajutat să sărbătorim anul trecut 30 de ani de Erasmus evenimentul pe care am avut plăcerea să, la care am avut plăcerea să participăm la uh, Strasburg pe 13 uh, um, iunie ne-a ajutat să arătăm cetățenilor ce impact a avut acest program și ne-a ajutat și faptul că am putut să prezentăm o propunere ambițioasă. Vă mulțumesc, deci. Momentul este oportun. Propunerea vine acum uh, în același uh, timp cu aceste propuneri ambițioase și în ceea ce privește spațiul european de educație, precum și strategia privind tineretul lansată de curând. În lumina acestor ambiții, deci, am încercat să le uh, și oglindim în propunerile programului. Acest program este unul emblematic, este recunoscut ca program emblematic. Întotdeauna, înainte de a prezenta programul, îmi place să dau și niște cifre concrete. S-au făcut foarte multe studii de impact în ceea ce privește persoanele care au beneficiat de pe urma Erasmusului, dar vreau să vă dau două exemple grăitoare. Pe de o parte, beneficiile pe care le-au câștigat cei care au avut această experiență în ceea ce privește integrarea în câmpul muncii și uh, dacă ne uităm la un um, absolvent de studii superioare, ne dăm seama că după acest program au avut șanse mai mari de a găsi un loc de muncă într-un an sau doi după terminarea facultății și uh, chiar uh, salarizarea este mai um, ridicată pentru uh, acești tineri cu 25%. Pe de altă parte avem cifre foarte importante și în ceea ce privește beneficiile uh, aducerii europenilor la o altă. 36 uh, dintre persoanele care participă la un program Erasmus se simt mai europeni și 94% uh, spun că au devenit și mai toleranți. Ceea ce reprezintă o dovadă a impactului. Există un impact și asupra instituțiilor acestea devin mai internaționale și mai deschise. Să ne întoarcem acum la propunere. După cum știți, am, am pregătit uh, cu mult efort această propunere de un an de zile, lucrăm la ea și am încercat ca pregătirea acestei propuneri să fie un proces în care să implicăm pe toată lumea care este implicată în acest program, bineînțeles Parlamentul, dar și organismele de punere aplicare, beneficiarii și alte părți implicate. Avem, deci, o diversitate de elemente aici pe care le-am analizat, inclusiv rapoarte din partea comisiei dumneavoastră. Avem peste un milion, am primit peste un milion de răspunsuri în cadrul diverselor consultări pe care le-am pe care le-am organizat, o cifră impresionantă față de alte consultări. Iar concluziile merg mână în mână cu cercetarea și studiile despre care s-a vorbit acum, sau și o să revin la acest lucru. Și așa cum a spus dumneavoastră, doamne președinte, avem foarte mult sprijin pentru continuitate, fiindcă a fost considerat un succes faptul că s-a integrat și s-a eficientizat programul Erasmus cu șapte programe diferite la început a fost mai greu, dar acum, după ani de punere în aplicare, ne dăm seama că este, uh, este foarte sprijinită această idee. Deci, uh, vrem să se, duce mai de, să se ducă mai departe sistemul pe care îl avem astăzi. Iar această idee, evoluție, nu revoluție, se regăsește în răspunsurile și reacțiile pe care le-am primit. Pe viitor vrem să păstrăm aceeași structură, aceeași arhitectură, precum și sfera de aplicare a programului și să menținem uh, modalitatea de punere în aplicare, cea testată uh, în, pen, prin uh, aplicarea de către agențiile naționale. Această modalitate, acest model a fost unul foarte eficient și vrem să-l păstrăm. În ceea ce privește arhitectura, noi uh, considerăm că se dorește păstrarea celor trei acțiuni principale, ca să le sunt ușor de înțeles și au obiective clare, dar pot să fie și uh, corelate între ele. Mobilitatea, sprijinirea mobilității pentru învățare, cooperarea între diversele instituții în uh, toate sectoarele și dezvoltarea de politici, sprijinul pentru dezvoltarea de politici. Acestea sunt acțiunile cheie pe care propunem să le lăsăm neschimbate. În ceea ce este sfera de aplicare a programului, am subliniat din nou și cu mai multă tărie faptul că trebuie să avem un concept de învățare pe parcursul vieții, învățare continuă, care să e, e, fie subiacent și asta vedem că este valabil în toate contextele de învățare și în toate sectoarele, sport, academic și așa mai departe, vrem să subliniem din nou acest lucru. Același lucru este valabil pentru toate sectoarele. Ni s-a cerut să avem mai multă cooperare transsectorială. E loc de mai bine, dar a fost un bun punct de plecare pentru Erasmus Plus și s-au creat noi modalități de colaborare între educațiile de tineret, de organizațiile sportive, instituțiile de învățământ. Uh, deci toate sectoarele rămân uh, neschimbate, educație continuă, educație profesională, sport și așa mai departe, precum și un capitol suplimentar pentru tineret, care este mai vast decât uh, uh, învăță, învățarea, dar și sportul intră aici, a fost un succes. La început am testat lucrurile în Erasmus Plus, dar vedem că sportul și-a arătat, și-a dovedit valoarea și uh, are legături foarte strânse cu sectorul uh, tineretului și cu acțiunile bazate pe incluziune. Deci vrem să păstrăm asta, precum și conceptul existent al unui al unei participări puternice a țărilor Erasmus, care, de, care sunt mai multe decât cele 28 de state membre. Dorim să păstrăm și asta. Și, bineînțeles, noi vrem să fim închiși și să menținem și, și dimensiunea țărilor partenere, unde avem o deschidere mai internațională a programului și chiar să o consolidăm. O să revin la asta mai târziu. În ce privește bugetul? Avem vești bune, credem noi. Dublarea bugetului este o veste extraordinară. Pentru că știm că programul um, um are um, există foarte multe solicitări care nu au putut fi uh, acordate și dublarea bugetului ne va permite să ne îmbunătățim capacitatea de răspuns. Există și așteptări foarte ridicate în ceea ce privește sprijinirea mobilității de învățare a persoanelor. Am încercat să ne adaptăm uh, și în ceea ce privește formatele noastre pentru a putea să sprijinim mai mulți tineri și facem acest uh, lucru mi am și obiectivul ca acest program să fie mai, mai bazat pe incluziune. Deci, cred că am putea să se tripleze chiar numărul de beneficiari. Să vă explic pe scurt cum se poate asta, fiindcă s-ar putea să pară un act de magie. Nu, nu e, o, nu e deloc. Noi am încercat să ne inspirăm din uh, mai ales din capitole pentru tineret, aceste formate capitole pentru tineret, unde sunt activități de grup, de pe termen scurt și, au, și alte formate mai flexibile. Am văzut și din evaluare că e nevoie să, ca șansele să fie mai flexibile pentru a putea să fie incluși uh, să fie tot felul de persoane care învață, de studenți. Există și posibilități de mobilitate uh, mixtă, unde avem, putem să avem un element fizic și unul virtual. Astfel, costurile se reduc, deci, uh, până la urmă, e vorba de calcule matematice și, până la urmă, cred că putem să triplăm chiar numărul de beneficiari. Deci, 12 milioane de persoane. Dar aceste calcule se bazează pe, uh, pe Uh, faptul că acest program trebuie să devină mai bazat pe incluziune, nu invers. În ceea ce privește sectoarele, vreau să diversele sectoare care există aici, odată cu dublarea sectoarelor, bineînțeles, uh, acestea vor spori și ele vor avea de câștigat, foarte important. Și uh, în cele din urmă vreau să vă spun care sunt aspectele privind acest program unde lucrurile au evoluat. Nu a fost o revoluție, ci o revoluție. Din uh, feedback-ul pe care l-am avut, ne-am dat seama că trebuie să fim mai bazați pe incluziune, să ajungem la uh, studenții cu mai, cu mai puține șanse și să fie mai flexibili. Și aceasta este una dintre propunerile din recomandările cheie. Vreau să vă spun că am reușit să avem un nou format de parteneriate, parteneriate mici, de dimensiuni mici, care vor ajuta organizațiile mai mici, mai ales din uh, organizațiile de tineret sau școlile, să aibă un acces mai ușor la program. În ceea ce privește incluziunea, incluziunea. Ei bine, aici uh, am încercat să uh, aplicăm foarte multe metode. Una dintre cele mai importante este că ne dăm seama că e nevoie să, să facem presiune asupra unor uh, sectoare unde nu avem o masă critică la ora actuală, deci să depășim educația superioară. Deci am propus un buget sporit pentru um, um, învățământ profesional și uh, pentru schimburi și avem programe care permit uh, studenților cu șanse reduse să facă parte, să participe la aceste program. Am încercat să sporim potențialul acestui program de, uh, în termen de sensibilizare cu privire la identitatea europeană prin diverse activități. Dacă ne uităm, de pildă, la capitolul pentru tineret, care, care este foarte puternic, Chiar dacă avem și serviciul de voluntariat uh, și corpul de solidaritate, acest capitol nu a avut de suferit, e unul puternic în continuare. Și aici avem activități noi, în ceea ce privește participarea tinerilor, uh, activități care, suntem convinși, noi vor avea un uh, efect pozitiv asupra identității europene și asupra sensibilizării opiniei publice. Un exemplu despre cum vrem să, să ducem mai departe Um, dorința și voința studenților Erasmus de a face ceva după ce s-a terminat programul și noi trebuie să canalizăm uh, această energie. Și nu în, ultimul, nu în ultimul rând, ați vorbit despre simplificare în prezentarea dumneavoastră și vreau să mă alătur uh, acest, uh, acestui concept, să vă spun că prioritatea, că simplificarea reprezintă o prioritate în acest program și vrem să fim și mai ambițioși pe viitor ne, ne uităm acum la modul în care este conceput uh, programul. Avem aceste parteneriate de mică dimensiune. Vrem să avem uh, instrumente TIC uh, mai bine integrate și mai eficiente și procedurile de înscriere trebuie să fie simplificate pentru a reduce numărul de informații pe care le cerem, cantitatea de informații pe care le cerem, bineînțeles respectând regulile existente, dar vrem să uh, să simplificăm lucrurile considerabil aici. Apoi, în ceea ce privește sinergiile, mă bucur că s-a menționat acest lucru, fiindcă, bineînțeles, nu acționăm de unii singuri aici, suntem uh, în sinergie cu alte programe europene și avem unele idei uh, despre cum putem să avem o legătură mai bună cu ESF Plus în ceea ce privește majorarea fondurilor și uh, a majorării și a trece la un nivel superior pentru proiecte importante. Acum uh, sunt gata să vă răspund la întrebări, nu vreau să zăbovesc prea mult cu această prezentare, dar vreau să vă prezint elementele principale ale noi noastre propuneri. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și noi. O triplare a numărului de participanți la o dublare a fondurilor, într-adevăr sună mai degrabă ca uh, un truc uh, al unui magician. Um, dar ce mă gândesc este că e important ca cei care primesc uh, bani uh, pot să călătorească, cei care nu primesc uh, bani rămân acasă și facă mobilitate virtuală. Eu cred că s-ar fi mesajul greșit pe care noi nu am vrea să-l transmitem tinerilor noștri. Trecem acum la raportori și la raportorii din umbră, cărora doresc să le, iau, să le dau cuvântul. Vom folosi procedura de ping-pong pe care o cunoaștem și dăm cuvântul, în primul rând, colegului Sver, care este raportor, pentru cel mult 3 uh, minute. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, gospa Kamerovert, dragi poročevalci v senci, kolegice in kolegi. Najprej hvala, da ste mi namenili to izjemno čast, da za parlament pripravim stališče glede predloga uredbe. Mulțumesc, în primul rând, pentru faptul că m-ați numit raportor pentru Uh, propunerea privind programul Erasmus. Este cunoscut faptul că pe 30 mai Comisia a, și-a prezentat propunerea pentru o dublare a fondurilor pentru următorul cadru, finan, cadru financiar multianual. O dublare a fondurilor pentru programul Erasmus. Sigur că acum, uh, odată cu Brexitul, ul va avea loc uh, o scădere a fondurilor pentru CFM, conform estimărilor comisiei, și în aceste condiții, sigur că trebuie să ne bucurăm de uh, dublarea fondurilor. E, în mod clar, uh, un succes. Um, peste 15 miliarde uh, sunt prevăzute în programul comisiei, deci o dublare ar însemna 30 de miliarde. Sigur că trebuie uh, luate în considerare uh, faptul că luat în considerare faptul că vor fi uh, finanțate foarte multe inițiative noi, universități, centre de excelență, inițiative precum Discover EU, EU, deci să descopere Europa. Um, lucrurile sunt și puțin diferite față de ceea ce ne așteptam. Cred că prioritatea Comisiei pentru Cultură și a Parlamentului European este aceea că dorim să respectăm ce am cerut deja pentru cadrul financiar multianual și să insistăm asupra triplării fondurilor. Pentru că este vorba dintre, despre una dintre cele mai importante sarcini pe care le are Europa pe viitor, educația și formarea. Și de aceea merită o triplare a fondurilor. Și vreau să fac câteva observații pe marginea propunerii comisiei. Comisia a propus, așa cum s-a spus deja, ca programul multianual să se numească Erasmus și nu Erasmus Plus. Deja de șapte ani de zile am uh, propus uh, acest lucru și mă bucur că nu s-a schimbat arhitectura de bază a programului. Există trei măsuri uh, principale pentru mobilitatea individuală, pentru colaborarea între organizații și pentru dezvoltarea politicilor în domeniul educației. După cum am spus, există și noi inițiative care eu cred că sunt salutare și vor, fi, vor ajunge să fie cunoscute foarte rapid și se vor dezvolta foarte rapid e, va fi foarte bine să facem ceva și pentru patrimoniul, patrimoniul cultural european și diversitatea identității europene va trebui să fie de asemenea susținută. Um, acestea sunt acoperite de proiecte precum uh, Discover EU. Um, mă bucur că sunt susținute și rețelele universităților europene și centrele de excelență um, pentru formare și calificare profesională. Aceste centre au apărut în ultimii ani și au intrat în vizor foarte puternic în ultima perioadă la nivel european. Um, Comisia dorește să crească și numărul participanților la programul Erasmus, din nou, un element salutar. Um, nu doar um, elevii și studenții trebuie să fie, sau studenții din învățământul uh, terțiar trebuie să fie implicați, ci și elevii și cei din domeniul sportului, inclusiv uh, adulții, uh, antrenorii, uh, practicieni din diverse domenii. Um, comisia nu s-a referit în prezentarea sa și la rolul controlului parlamentar, care este un element foarte important. Trebuie să uh, se aprecieze implicarea noastră în acest program și cred că vom putea să găsim cu, împreună cu Comisia soluții pentru ca Parlamentul să fie implicat în modul de funcționare al acestui program. Salut propunerea Comisiei ca acest accesibilitatea programului pentru persoanele cu șanse reduse să fie crescută. Deci pentru cei care sunt uh, la marginea societății. E foarte bine și ca procedurile să fie simplificate, ca fondurile să fie dublate. Astăzi am uh, auzit și despre faptul că se fac uh, pași concreți în direcția simplificării, dar uneori um, eforturile nu sunt suficiente, de aceea salut și uh, faptul că s-a pus accent pe simplificare și sper să avem o dezbatere cât mai curând cu uh, Comisia referitoare, de, referitoare la programul Erasmus în cadrul CFM. Sper că și CFM-ul va fi um, aprobat cât mai curând, pentru că dacă nu, s-ar putea să existe consecințe negative pentru următoarea Uh, perioadă financiară. Ca raportor al Parlamentului European pot să vă promit că voi face tot ce îmi stă în putere uh, pentru a susține acest program și mulțumesc deja tuturor celor care, cu care voi colabora și cred că dacă vom colabora bine vom avea succes. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă doriți să, să reacționați la această intervenție sau să adună mai multe întrebări. Deci dacă există întrebări concrete, uh, pentru invitații noștri, ori către experți, ori către comisie, atunci vă rog să spuneți clar acest lucru în intervenția dumneavoastră, pentru că dacă nu, atunci uh, voi porni de la premisa că uh, vă spuneți doar uh, părerea, nu aveți întrebări specifice și o să dau cuvântul doar la sfârșit invitațiilor noștri. Trecem la domnul Libacca. Vă rog, nu mai mult de 3 minute. Bardzo dziękuję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 Möchten Sie? If you want. Mulțumesc. Dacă doriți, vă rog, vă rog foarte pe scurt. Or I take... Okay, vielen herzlichen Dank. Als nächstes... Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei, colegei Marie Terez. Sí. Uh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă. Am și eu niște întrebări. Să facem un schimb de păreri. Pentru mine, programul Erasmus este vedeta europeană și a făcut atât de mult pentru a crea acest sentiment că Europa aparține tuturor. Și era, da, cu atât mai important este că vizează tinerii, că se referă la educație și că ține de cooperarea între statele membre. E un lucru care mă interesează pe mine este posibilitatea pe care o are Erasmus de a realiza schimburi cu țările asociate. Eu sunt președinte a delegației cu Magrebul și orice am putea să facem noi în Africa de Nord, cazul Tunisiei, de pildă, aș vrea să aflu mai multe informații despre ce fel de mijloace avem pentru a face și acolo niște lucruri. Și vreau să vă mai întreb un lucru. Bine, vreau să mă și plâng, de fapt, pentru că uh, aveam uh, și noi o idee în ceea ce privește banii care urmau pe care urma să, urmam să-i primim și nu suntem chiar fericiți. Dar vreau să vorbiți despre uh, relația pe viitor uh, a programului Erasmus cu Marea Britanie. Și după cum știm, uh, 26.800 de studenți europeni au făcut schimbul cu Marea Britanie și uh, peste 15.000 de studenți britanici au participat la acest program în 2016. Ce se va întâmpla cu uh, acești studenți uh, începând cu luna martie 2019? Și încă un lucru. Dat fiindcă un număr din ce în ce mai mare de studenți europeni aleg cariere științifice, uh, Uh, știm că, sau de fapt, știm cât de important este uh, să, să fim uh, vârf de lance în acest domeniu. Știința europeană, știința aproape că a născut Europa e leagă în științe, să zicem, dar ce măsuri luați prin programul Erasmus pentru a uh, spori uh, um, contactele din cadrul Western, deci științele, știința și matematica, această dimensiune a programului Erasmus. Okay. Mulțumesc. Doriți direct să răspundeți, doamna Erickson, vă rog. Many good points. Da, mulțumesc uh, pentru aceste întrebări foarte interesante. Yeah, I've noted the three points actually, the international Vielen herzlichen Dank. Mulțumim. Doamna Evans, trei minute. Thank you, Chair. Vielen herzlichen Dank. Ich Mulțumesc. Aș da cuvântul în primul rând doamnei Van de Graaf pentru a răspunde la întrebare, pentru a ne spune care sunt motivele pentru care nu funcționează facilitatea de creditare a studenților, pentru că am fi sperat să funcționeze bine. Poate aveți un răspuns. Um, Vielen herzlichen Dank. Bevor ich Frau Mulțumim. Înainte să dau cuvântul doamnei Erickson, mă bucur să salut 25 de tineri din Bulgaria care participă la reuniunea noastră, care au fost invitați de domnul Nekov. Bine ați venit în comisia noastră și sper că vi se pare cât de cât interesantă discuția pe care o purtăm în această dimineață. Doamna Erickson, Doriți să răspundeți? Dacă doriți, vă rog. Student loan eh, în, ce... în ceea ce privește garanția de promot pentru tineri, eh, asta este și feedback-ul de la consultări și, eh, într-adevăr, a fost greu să, să demarăm, să o punem pe picioare se pare că pur și simplu nu a fost uh, suficient de atrăgătoare pentru intermediarii financiari, fiindcă putem să folosim, bineînțeles, intermediarii din țară și uh, cu excepția a 5-6 intermediari care au făcut asta, a fost foarte greu să-i convingem că e interesant pentru ei. Nu putem să învinuim uh, piața financiară, dar mă rog, asta e, dacă nu văd interesul, dacă nu au nimic de câștigat, nu o să facă asta. Și asta este principala problemă. Deci, am hotărât să eliminăm uh, această garanție din programul Erasmus, să o lăsăm deoparte. Cei care sprijină această idee și, bineînțeles, ideile de bază sunt încă valabile, e încă necesară. Există posibilitatea să facem acest lucru în regulamentul general Invest EU, care are mai mult, prevede mai multe tipuri de sprijin pentru studenți, nu numai uh, uh, împrumuturi pentru studenți, ci și infrastructură, investiții în educație și mai departe. Bineînțeles, Invest EU nu se referă doar la educație și la competențe, dar există acolo această posibilitate. Dar e un program separat, un, mă rog, un, buget separat, un regulament separat. Dar teoretic ar putea să mai continue această garanție. Cum? În ceea ce este chestiunea lingvistică, un lucru interesant este că, da, ne dăm seama că limba poate să fie o barieră în care a mobilității uneori. Iată de ce noi, în cadrul acestui pachet la care a făcut referire comisarul ieri, am propus, am făcut o propunere specifică de, în ceea ce privește studiul de limbi străine. Bine, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar trebuie uh, să se încurajeze învățarea de limbi străine de la o vârstă cât mai fragedă și există mai multe bune practici pe care le-am uh, introdus în această recomandare și sper că statele membre se vor angaja să le pună în aplicare. Și asta sper să îi încurajeze pe mai mulți studenți să, să-și, să aibă curajul să să învețe, să-și continue studiile în străinătate. Dar bineînțeles că există, există posibilități prevăzute și acum, un curs pregătitor, dar cred că e nevoie de o abordare mai sistematică. Da, mulțumesc că mi-aduc aminte bine de discuția pe care am purtat-o la acea vreme referitoare la creditele pentru creditele de studiu a fost un element care a fost foarte controversat și la noi în comisie și nu eram foarte sigur dacă ar fi un instrument care va funcționa sau la care ar fi mai bine să renunțăm și mi-aduc aminte că am spus atunci, haideți să-l încercăm și dacă vom vedea că nu funcționează, că nu este solicitat, atunci vom putea să îl întrerupem. Um, ideea era ca poate banii pot fi cumva să meargă prin Banca Europeană de Investiții, nu prin băncile private. Deci măcar BEI să, să ofere cel puțin o posibilitate astfel încât să știm că există această posibilitate și dacă nu este folosită, atunci măcar banii nu sunt uh, pierduți, banii din programul Erasmus. Poate că împreună cu Comisia Econ am putea să ne gândim să vedem dacă ar fi aceasta o posibilitate. Am ajuns astfel la Uh, sfârșitul rundei raportorilor din umbră și trecem acum la intervențiile celorlalți eurodeputați care și-au anunțat uh, intenția de a participa la dezbatere. Vă rog să vă limitați la două ore intervențiile. Mai avem vreo oră bună, deci dacă mai doriți, puteți să interveniți. Încă o dată și începem cu doamna Sodrova. Eh, kolegyně a kolegové, já oceňuji, eh, že komise předkládá. Mulțumesc. Mulțumesc uh, colegilor care au intervenit deja și uh, experților. Da, înțeleg că există anumite elemente ale programului care au funcționat foarte bine și altele care nu au funcționat foarte bine, cum ar fi creditarea. Și există noi proiecte pilot care încearcă să îmbunătățească situația. Și am o întrebare referitoare la proiectul nou Discover EU. Uh, mi se pare că e un program care ar fi foarte greu de explicat în, pentru școli. Școlile ar trebui să depună niște proiecte complicate, spun că e un fel de concurs de proiecte uh, și în același timp studenților le dăm uh, un bilet de tren fără să trebuiască să depună niciun fel de document. Um, apoi, acest proiect nu este un proiect de educație. Subiectul este mobilitatea, cunoașterea altor uh, culturii și educația este undeva în planul secundar. Bun, dar mie mi se pare că um, acest element ar, apăre, ar, ar, ar aparține mai bine de un alt program. Să nu luăm bani de la educație și să îi uh, mutăm, uh, să-i folosim pentru alte feluri de proiecte. Al doilea subiect universitățile europene. Și aici am o întrebare. Eu cred că deja astăzi subiectul excelenței este unul important. Sunt uh, de acord să avem un fel de etichetare, o marcă europeană pentru universități, dar mă gândesc că vom avea 4-5 universități uh, în Europa care vor participa, atunci eu cred că nu mai e vorba de excelență, ci mai degrabă de o, o, un proiect care are un caracter elitist și mă întreb cât de bine va funcționa. Um, știu că președintele Macron este cel care își dorește acest lucru, dar noi ne-ar trebui să construim niște monumente politice prin programul Erasmus. Mulțumesc! Și eu uh, dacă vorbiți despre Discover EU, um, acest proiect nu este definit în uh, textul de lege. Uh, apare acest concept, Discover EU, dar ce își imaginează fiecare, ce înțelege fiecare, să rămâne la interpretarea comisiei, doamna Erickson. Discover, Discover EU. No, we have to see it in, in, in two... Da, depinde. Um, Trebuie să vedem acest program în două faze. Ce facem acum, la cererea, inclusiv la cererea Parlamentului European, este să pregătim o acțiune pregătitoare uh, și am, cerința a fost să acționăm cât mai repede. Deci am făcut tot ce putem să pregătim acest pilot prin care să permitem uh, prime, primilor tineri să călătorească în această vară deja. Acesta era obiectivul. Și pentru că trebuia să existe un fel de selecție, am găsit uh, această soluție a concursului, care poate nu e ideală, dar este o idee și trebuie să vă spun că răspunsul la acest uh, proiect este extraordinar, deci e un proiect promițător. Dar, pe viitor, faptul că acum e o acțiune pregătitoare, n-are nimic de a face cu programul Erasmus uh, Plus în faza sa de pilot. Deci e o distinție importantă. Propunerea de acum este, sigur, să învățăm prin derularea acestui pilot și dacă vom continua să-l derulăm și în anii viitori, atunci vom acumula și mai multe cunoștințe, astfel încât să putem să propunem să facem o propunere solidă de inițiativă din 2021. Deci viitorul Discover EU nu va fi implementat așa cum este astăzi. Dacă va fi parte din programul Erasmus, atunci sigur că va trebui să uh, se subscrie obiectivului uh, principal. Deci va trebui să existe un obiectiv de, educațional uh, foarte puternic. Uh, noi am propus acum un cadru și ce discutăm acum, încercăm să, să, să pregătim faza de punere în aplicare. Cum anume va fi pusă în aplicare această inițiativă este o parte din procesul de reflexie uh, care este în curs și în care cu plăcere vă implicăm și pe dumneavoastră. Deci e important să avem o dimensiune de învățare importantă pe viitor. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să aibă uh, o ancorare locală foarte puternică, ar trebui să implicăm organizațiile de tineret și alte organizații locale care să ne ajute să-i găsim pe aceia care nu au neapărat posibilitatea de a călători uh, pe costuri proprii. Aceasta este ideea pe care avem pentru viitor. Da, cred că ar fi foarte bine să ne uh, mențineți în acest proces uh, Um, astfel încât uh, să putem și noi să ne, explicăm, să ne exprimăm uh, poziția, să um, încercăm să subliniem mai mult legătura cu um, uh, obiectivele Erasmus Plus. Este un program de mobilitate și educație. Ideea nu este doar să călătorească oamenii, ci totuși trebuie ca în cadrul călătoriei, fie că e format sau informat, să existe și o componentă educațională și de comunicare. Deci uh, e, e foarte bine să ne uh, gândim cu toții la aceste aspecte. Hega Trupel. Mulțumesc, Petra. De la bun început vreau să subliniez foarte important pentru mine. Așa cum știți cu toții, nu este vorba doar de un program pentru studenți, ci unul mult mai amplu. E vorba de elevi, de um, cei care sunt în curs de formare, uh, de uh, tineri uh, um, din diverse domenii și să nu uităm acest lucru. Să nu uităm că există și această componentă socială. Nu vrem să ajungem doar la cei care oricum uh, se descurcă mai bine și care sunt foarte bine uh, formați sau educați, ci dorim să ajungem și la cei care nu au o viață atât de ușoară. Mai ales pe aceștia dorim să îi ajutăm. În al doilea rând, uh, actele delegate și te pune în aplicare. Vreau să o susțin aici pe Petra. Noi, Parlamentul, Uh, va trebui să avem uh, o discuție, poate chiar o luptă foarte serioasă referitoare la actele de delegate și de punere în aplicare. Dorim să jucăm un rol foarte clar în uh, punerea în aplicare a acestui program. Comisia nu poate să-și facă propria politică total netransparent. Deci vă spun de pe acum că nu acceptăm acest lucru și că suntem pregătiți să ne luptăm pentru drepturile Parlamentului. Um, și Eva a criticat faptul că uh, bugetul nu crește atât de mult cum voiam. Trebuie să vă spun că Olaf Scholz, uh, ministrul SPD de finanțe din Germania, um, a spus uh, că da, e suficient și creșterea asta procentuală. Poate că am putea să transmitem acestui ministru Petra Dragă că nu e suficientă creșterea. Thank you. Um, yes, I think... Mulțumesc. Da, o, o reacție rapidă. Sunt într totul de acord că programul nu vizează doar studenți. E, e clar acest lucru. Și am încercat să venim cu o propunere Um, bine fundamentată, care reflectă faptul că programul este mult mai amplu și dacă ne uităm la alocările bugetare, veți vedea că toate sectoarele au de câștigat, mai ales cele de formare educațională vocațională, școlile și formarea uh, câștigă în mod proporțional mai mult decât celelalte, tocmai din cauza răspunsurilor, uh, ca urmare a răspunsurilor consultării. Aceste sectoare au potențial de a Uh, ajunge la o masă critică, un potențial pe care, uh, o masă critică pe care nu o au astăzi. În ceea ce privește actele delegate și pune în aplicare, regulamentul propune acte delegate mai ales pentru definirea unor indicatori suplimentari și a cadrului de monitorizare, dar când e vorba de punere în aplicare, considerăm că sistemul actual funcționează bine, noi avem un cadru și îl punem în aplicare conform, punem în aplicare programul conform cadrului. Credem că este un sistem bun și nu propunem schimbări la acest sistem. Da. Faptul că comisia este de părere că actele de punere în aplicare funcționează minunat, pot să înțeleg foarte bine. Și mie mi s-ar uh, Uh, părea mult mai simplu dacă n-ar fi nimeni care să mă contrazică, dar eu cred că este foarte important să purtăm aceste uh, discuții, pentru că dacă programul este formulat tot mai general, atunci actele de punere în aplicare nu mai sunt niște chestiuni de natură tehnică, ci în cele din urmă sunt decizii politice. Și deciziile politice uh, sunt cele care uh, se iau și la Consiliu, și la Parlament și deci va trebui să rediscutăm uh, acest subiect. Domnul O'Flynn, mulțumesc, domnule președinte. Ori de câte ori discutăm despre Erasmus, am senzația că există o ambiție suplimentară care nu este specificată foarte, core- foarte concret merge dincolo de promovarea schimbului cultural și de idei uh, între țări europene. Și anume, ambiția este de a, a oferi sprijin politic, uh, popular, pentru procesul unei uniuni uh, care este tot mai integrată. 83% dintre persoanele care trec prin programele Erasmus se simt mai europeni, s-a spus. Și eu aș spune că trebuie să fim atenți. Acest lucru nu înseamnă același lucru că nu înseamnă că ei își doresc uh, o dezmembrare progresivă a statelor naționale uh, trecând către un stat federal uh, european. Um, deci faptul că se simte european nu înseamnă că nu mai au identitatea statului național, a regiunii, a localității. În al doilea rând, salut prioritatea pe care au acordat-o vorbitorii și din partea Comisiei uh, um, acestei încercări de a ajunge la cei din uh, mediile defavorizate, pentru că impactul transformator de a trăi și de a studia într-o altă țară ar putea să fie mult mai mare pentru persoane din aceste grupuri. Le vor deschide ochii la posibilitățile um, care există în alte țări și ar pune capăt um, pericolului dezvoltării de societăți care nu mai uh, trăiesc în coeziune pentru că există uh, o izolare tot mai puternică între diversele grupuri și al, a valorilor pe care le au acestea. Salut și ceea ce au spus colegii despre poziția Regatul Unit. Um, nu putem să negăm faptul că Regatul Unit, deși părăsește Uniunea Europeană, este uh, um, o superputere educațională și culturală și ar fi absolut uh, pervers din uh, punctul de vedere al Bruxelles și al Comisiei să se încerce să se excludă sau să se marginalizeze legatul Unit în acest program. Eu nu aș susține niciodată așa ceva. Mulțumim. Doamna Erickson, doriți oare să răspundeți? Putem, putem și să continuăm dacă nu doriți să interveniți acum. Vă rog, scurt. Da, foarte scurt. Vreau doar să spun că răspunsurile pe care le-am primit de la participanți, ei bine, ei au ales ce să spună. Deci, 88% dintre beneficiari uh, Uh, simt că au competențe sociale crescute, 85% spun că uh, cunosc mai bine valorile europene, dar uh, asta, asta spun ei, reprezintă experiența lor. Noi nu um, facem nicio judecată de valoare în acest raport. E important să se știe acest lucru. Mulțumesc. Domnul Dimeș, două minute. Da, mulțumesc. Cred că este clar că faptul că există o absorpție de 100% a bugetului uh, indică în sine cererea foarte mare pentru acest program și deci nu pot să, decât să repet ceea ce au spus mai mulți colegi și ce insistă pentru ce insistă Parlamentul European, să se tripleze alocările bugetare. E un lucru foarte important, chiar în lumina faptului că acum fondurile Erasmus sunt folosite chiar și pentru alte activități, inclusiv Discover EU. De fapt, când vorbim despre conturi, trebuie să ne gândim nu doar la soldurile conturilor, ci și la efectele banilor. Deci ne gândim la numărul uh, estimat de uh, beneficiari sau de uh, proiecte, pentru că dublarea sau triplarea trebuie să fie astfel privite în acest context. Am observat din, și din studiul care a fost realizat, vorbim despre trei acțiuni cheie, dar sportul până acum a fost uh, lăsat uh, pe un plan secundar. Există planuri de a aloca mai multe fonduri pentru domeniul sportului. Știu din contactele cu tinerii din Malta că există mai mulți tineri care ar dori să participe, dar mai mult pe linia sportivă, prin organizațiile sportive, decât prin instituțiile um, academice tradiționale. Și dacă vorbim despre acestea, vorbim despre caracterul inclusiv al programului, ceea ce înseamnă să se ajungă la mai multe persoane, deci să se meargă dincolo de ramura de învățământ terțiară. Observ că se vorbește și despre țintirea grupurilor mai vulnerabile, o provocare, și aici înțeleg că se va face o legătură mai puternică cu fondurile europene sociale de investiții. Mă întreb dacă ați putea să ne dați mai multe detalii despre acest lucru, pentru că în cele din urmă trebuie să fim siguri, așa cum s-a spus uh, în mod corect de către doamna președinte, trebuie să ne asigurăm că acest program um, nu ajunge doar la oamenii care și-l permit tocmai trebuie să ajungem la acei tineri care sunt, uh, sau la acele persoane care sunt într-o situație de vulnerabilitate. Statisticile menționate în studiu mi se pare interesante. 87% um, spun că se simt mai bine în medii multiculturale și e important pentru că nu e vorba de a fi doar mai european, ci tocmai de a ne accepta mai mult unii pe ceilalți. Mulțumim! Uh, s-a vorbit și despre studiu, poate doriți să reacționați? Da, mă bucur să pot să răspund. Um, uh, În ce privește sportul, acest uh, domeniu a căpătat mai, mult, uh, mai multă amploare spre faza finală a aplicării și vreau să vă spun că am primit reacții pozitive de la beneficiari, E un domeniu nou, micuț, care însă a obținut uh, foarte, rezultate foarte bune, mai ales la nivel local. Deci eu una sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Nu am putut să detaliem lucrurile în studiu, fiindcă nu aveam suficiente informații, dar uh, informațiile pe care le-am avut uh, au coroborat uh, spuse dumneavoastră. Deci uh, același lucru este... Iar în ceea ce privește grupurile vulnerabile, sunt de acord cu dumneavoastră. Asta se regăsește în noua propunere a Comisiei, ceea ce ne-a bucurat. Iar programele Erasmus Plus nu trebuie să fie numai pentru persoanele care au acces ușor la el, ci mai ales pentru uh, persoanele care au acces mai redus. Pentru toată lumea este deschis acest uh, program și aici există o complementaritate între fondurile de investiții. Ne, ne gândim la posibilitatea de a îmbunătăți accesibilitatea studenților, fiindcă uneori sunt și probleme de călătorie, de, pentru că costurile de călătorie sunt mai mari pentru persoanele care locuiesc uh, departe sau în zone mai izolate. Apoi uh, trebuie să fie mai accesibile persoanelor cu dizabilități. Aici ar putea să se folosească fondul european, fondul social european în mod complementar Mulțumesc! Da, mulțumim! Uh, mulțumim pentru toate informațiile foarte utile, uh, valoroase. Doamna Erickson? Quickly on this point. Da, foarte pe scurt, uh, privind acest puncte foarte importante, ați cerut niște cifre. Câți participanți la ce proiecte? Vreau să pot da câteva cifre. 12 milioane cifra estimată, cum, ar, cum am de o peste 3 milioane în studiile superioare, 2 milioane școlari, deci vârsta între... Uh, apoi 1,8 uh, profesional și 3,5 milioane în uh, schimburi între tineret, uh, Discovery EU și așa mai departe, 2 milioane de profesori uh, antrenori, formatori în diversele zone de politici. Asta sunt estimative, aceste cifre, bineînțeles, dar uh, realistă, după părerea noastră. Sportul, ați vorbit despre sport. Uh, la uh, bugetul pentru sport s-a dublat, deci este o prioritate importantă pentru noi. Trebuie să um, continuăm buna aplicare și succesul pe care l-a înregistrat sportul până acum la Erasmus+, Plus avem și o noutate la programele sportive. Am introdus acolo mobilitatea pentru antrenorii sportivi și pentru personal aferent. Uh, și asta este foarte important pentru aspectul bazat pe incluziunea al programului, fiindcă uneori aceste organizații locale sunt, uh, se bucură de participarea de multor tineri din medii dezavantajate. În ceea ce privește uh, um, rezultatele, ne bazăm în continuare pe incluziune și, și uh, sperăm că organizațiile locale și cluburile sportive să joace, joace un rol în ceea ce privește diseminarea rezultatelor și informațiilor acesta este efortul pe care îl facem pentru a câștiga vizibilitate, pentru a oferi informații despre program și deci avem acest proces de diseminare activ prin intermediul organizațiilor locale. Incluziunea are mai multe dimensiuni despre care s-au vorbit deja. Avem dimensiunea locală, care este extrem de importantă și despre care a vorbit și domnul președinte și acestea trebuie să fie revizuite, dar punându-se accentul mai ales pe faptul că uh, se încurajează persoanele, tinerii care poate sunt defavorizați sau din regiuni mai izolate, mai îndepărtate, cum ne putem asigura că nevoile lor sunt avute în vedere? În ceea ce privește Fondul Social European Plus, există o, o legătură importantă aici și unele sectoare vor con lucra și mai strâns când vom avea această dimensiune a incluziunii. Avem 70 uh, de milioane de adulți cu competențe uh, cu reduse, um, necalificați, de fapt. Uh, nu va rezolva Erasmus Plus această problemă, dar există posibilitatea de reformare, de um, sporirea competențelor prin FES Plus și putem să, putem să aducem și alte elemente care uh, care intră în raționamentul de intervenție, mobilitate națională, sprijinirea um, angajatelor și așa mai departe. Și asta putem sprijini prin Erasmus Plus, dar să vedem ce instrumente mai există și cum pot fi ele folosite împreună. Mulțumesc, Silvia Costa, două minute. Eh, Cred că lo studio sia mult... Mulțumesc. Acest studiu este foarte interesant și vreau să vă mulțumesc fiindcă are și un uh, profil politic foarte important pentru Parlament, dar uh, acum să ne concentrăm pe anumite aspecte ale programului, care a fost, programul a fost, uh, a fost amplificat, dar vreau să vă spun că trebuie să fie consultați mai mult beneficiarii finali. Până la urmă s-a făcut, până la urmă s-a făcut o propunere, dar mai trebuie adăugat ceva. Doamna Erickson Cred că acest uh, program uh, este mai apropiat de strategia din ultimii ani, anume de a avea un spațiu european de educație. Acesta este scopul nostru. Dar aș vrea să um, spuneți câteva lucruri în ceea ce privește bugetul pentru învățarea continuă, de pildă, care trebuie să fie un punct de referință. În noul buget, mi se pare mie că um, se ofer, se schimbă prioritățile și se schimbă și, um, și accentul pe, uh, pe care, care se pune din punct de vedere bugetar cu mai mult uh, cu mai multă importanță acordată a adulților. Deci aș vrea să iar în cele din urmă, așa cum am așa cum am mai spus, să trebuie să se includă și mobilitatea liceenilor. Acesta este un program ambițios, iar ideea de a crea această rețea este importantă, dar a dispărut, după mine, referirea anume la Erasmus Plus uh, privind anumite aspecte specifice. Trebuie să, în ceea ce este bugetul, a crescut uh, bugetul semnificativ, dar uh, vreau să vă întreb un lucru. nu mai avem un buget alocat pentru uh, activitățile pe bază de voluntariat. A trecut altundeva, și ai, dacă nu mă înșel. Și în ceea ce vește unele inițiative, Cardul studențesc, de unde vin banii pentru acesta? Și îmi cer scuze că am uh, depășesc puțin timpul, dar v-am spus de la început avem uh, Fondul Social European Plus, dar nu Orizont, Orizontul. Și pentru alte programe nu se spune nimic. Deci, în alte programe respectăm regulamentul sau nu? Sau ce facem? Ne, ne învârtim în jurul cozii până la urmă. Mulțumesc. Au fost întrebări pentru doamna van der Graaf. Doriți să începeți? Uh, yes, thank you. Uh, regarding your... Mulțumesc. În ceea ce privește a, um, cum se abordează mai mult sau cum se ajunge la mai, mult, uh, mai mulți beneficiari și să stăm de vorbă cu ei, da, este o valoare, o plus valoare, bineînțeles, ca și pentru, dar în orice proiect de cercetare trebuie să se facă unele alegeri. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, a fost extraordinar să putem sta de vorbă cu beneficiarii și eu am uh, mă am ocupat de cercetare și, într-adevăr, e, e bine să se facă mai mult aici, dar uh, dar chiar și așa, acest schimb de păreri, această, aceste discuții ne-au oferit informații foarte importante pe care nu le-am fi putut obține doar din literatura specializată. Nu pot să vă spun prea multe despre celelalte aspecte ridicate. Într-adevăr, activitățile bază de voluntariat au dispărut, dar, mă rog, o să dau cuvântul colegii mele. Vielen herzlichen Dank. Frau Eriksen, bitte. Mulțumim, doamna Erickson. Important point. Mulțumesc. Da, da, s-au ridicat aspecte importante și vreau să vă spun că consultările dinaintea propunerii au avut loc. Am avut cele un milion de răspunsuri care au inclus mult, o mare parte din beneficiarii finali și asta ă, asta este și motivul pentru care această propunere a avut acest de mult, atât de mult succes, pentru că s-a luat legătura cu cei care au beneficiat de pe urma programului. Acum intrăm în această fază de pregătire pregătitoare, nu numai de negocieri, ci de pregătirea aplicării în cele mai mici detalii și asta facem acum. Și dat fiind că colaborăm foarte bine cu organismele de punere în aplicare și cu toate părțile implicate care își, își pot aduce contribuție la acest program, trebuie să găsim o modalitate de a include în uh, faza de pregătire și să găsim o modalitate de a ne consulta cu beneficiare final, dar nu pot să vă spun încă în ce fel. Să, sunt de acord cu dumneavoastră, că este foarte important să ne gândim întotdeauna la beneficiarii finali. În ceea ce privește voluntariatul, acțiuni pe bază de voluntariat, serviciul uh, de voluntari uh, și toate activitățile aferente se găsesc acum uh, în propunerea privind Corpul de Solidaritate European, dar luați aminte că capitolul pentru tineret care a rămas s-a dublat chiar mai mult. Deci nu e neapărat o pierdere a activităților și bugetului și asta este un mesaj foarte important. Și e interesant că costurile pentru grupul de activitățile voluntariate erau cele mai ridicate și faptul că le-am scos din program ajută și la calcule și ajungem la triplarea beneficiarilor, ca să înțelegeți de unde vin aceste cifre. Sper că m-am exprimat de la început. Toate sectoarele s-au dublat sau chiar mai mult. Aceasta e minunat uh, și vezi foarte bună pentru toate sectoarele, dar mm, am uh, constatat că existau sectoare care necesitau o masă critică mai mare și ele au poate căpătat puțin mai mulți bani pentru uh, formarea profesională și uh, alte, alte domenii. Cardul, studen- cardul pentru studenți, da, da, avem un proiect pilot și facem foarte multe eforturi pe mai multe proiecte și care să ideea ar trebui ca în, din la 1 ianuarie 2021 să intre în, să intre în circulație cardul european. Herr Nekov, bitte. Bun, mulțumim. Domnul Nekov, acum două minute. Urmează приветствам grupul моята група от Mulțumesc, Petra. Vreau să, mulțu- să, să le urez bun venit, să urez bun venit grupului de studenți din Bulgaria care au câștigat un concurs de tehnologie și unii dintre ei au făcut mărțișoarele pe care vi le-am dat pe 1 martie. Iar uh, învățarea continuă, vreau să vă spun că este una dintre principalele aspecte, principalele uh, dimensiuni ale lui Erasmus Plus. Și scopul este ca 25% dintre persoanele cu vârste între 25 și 65 de ani să fie incluse și acoperite de uh, acest program, dar din păcate procentul este de numai 4%, de, nu, mă scuzat, numai 4% din bugetul Erasmus Plus să se folosește pentru aceste programe pentru învățarea continuă pentru persoane cu, în această, mm, uh, cu aceste vârste, iar în Bulgaria procentul este și mai scăzut, 2%. Cum credeți că acest buget uh, de 4% din, cu acest proce, cu acest procent din buget, 4%, vom reuși să finanțăm programe pentru 25% dintre persoanele cu vârste între 25 și 65 de ani pentru activități de învățare continuă. Și a doua întrebare, mai socială, să zicem așa, în Europa de Est sunt foarte mulți copii foarte mulți copii din familii sărace. Chiar dacă ar vrea să participe la Erasmus Plus, nu și-ar putea permite acest lucru vă gândiți să ați putea să face ceva, să oferiți burse mai mari pentru acești copii, pentru a putea participa și ei la Erasmus+. Plus. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim. Doamna Erickson? Yes. Uh, eh, yes. Mulțumesc pentru aceste întrebări și uh, salut pe tine din Bulgaria. Vreau să mă alătur celor spuse dumneavoastră despre... Ați făcut referire la țintele naționale. Toate statele membre s-au angajat uh, să participe la proiectele de învățare continuă. Da, acestea sunt angajamente naționale și nu putem să, să pretindem noi că va ajuta aici Erasmus Plus. Da, sigur, ne uh, alăturăm și noi suntem un instrument suplimentar, dar până la urmă aici e vorba de eforturile naționale, de politicile naționale în ceea ce privește învățarea continuă. Sper că e clar acest lucru. Dar sigur, dacă ne uităm la uh, procentul de tineri, dacă se poate estima la ora actuală, uh, mai puțin de mai puțin de 4% beneficiază de aceste programe, dar uh, dar uh, sper să ajungem la, tre- la 10%. Și uh, dar bine, nu sunt, uh, nu sunt cifre bătute în cuie, nu trebuie să facem declarații în acest sens. În ceea ce privește grupurile defavorizate, da, foarte important, trebuie să vedem sistemul de burse și de granturi. Am mai spus asta înainte, dar vreau să vă spun că revizuirea trebuie să vadă cum putem să-i sprijini cel mai bine pe grupurile defavorizate și pe cei din uh, zone izolate, depărtate, dar nu putem să compensăm noi prin burse ceva ce ține de, de nivelul național, de politicile lor de învățământ, statele membre de învățământ. deci nu putem să compensăm noi pentru ceva ce uh, trebuie să se fie rezolvat la nivelul statelor membre. Aceste inegalități trebuie rezolvate la nivelul statelor membre. Da, Mulțumim. În ceea ce privește caracterul inclusiv, da, este foarte bine ca fondurile din domeniul tineretului să fie consolidate, pentru că tocmai în domeniul învățării formale și informale, unde e vorba de activități ale tinerilor de natură transfrontalieră, e bine, acestea sunt proiectele cu care putem să-i uh, atingem pe oamenii care vin din zone defavorizate, astfel încât și aceștia să aibă posibilitatea să uh, aibă uh, să facă, să călătorească la nivel european, să învețe în altă țară. Și asta se leagă oarecum de potențialele diferențe de plăți uh, Uh, de burse uh, Erasmus, um, Comisia spune, da, statele membre ar trebui să se gândească cum anume să facă plățile și mă întreb, are o idee bună asta? Pentru că asta ar putea din nou să ducă la Uh, situații de inegalitate între statele membre. E un punct despre care va trebui să mai discutăm încă o dată, dar uh, aș dori și eu să, aș dori și eu să adresez o întrebare experților noștri. Am tot văzut în uh, ultimul an informații din diverse state membre conform cărora domeniul fostului program Comenius, care acoperea colaborarea dintre școli, schimbul, schimburile școlare, um, că, e bine, acest program ar fi avut de pierdut în, în, din cauza programului Erasmus, um, pentru că sit, uh, procedurile erau mult prea complicate și mulți dintre cei care au folosit programul Comenius ne-au spus, că păi nu mai există acest uh, program. Vreau să știu dacă și dumneavoastră ați observat această situație și că acest domeniu este unul care um, poate că nu a avut fonduri suficiente în ultimul program Erasmus și cum ați, ce recomandări ați putea să ne dați pentru a modifica uh, lucrurile, pentru a îmbunătăți situația în următorul program? Mulțumesc! Thank you for that question. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich denke, dass... Da, mulțumesc. Da, cred că informațiile corespund celor pe care le primim noi uh, în mod repetat de la uh, beneficiarii la care voiam să ajungem cu acest program. Și anume, ei se plâng tot timpul că procedurile sunt mult prea complicate, mai ales uh, cele referitoare la școli, și că statele membre trebuie să aducă și ele contribuția pentru ca uh, Um, profesorii, care sunt cei care trebuie să formuleze cererile și să elaboreze proiectele, e bine ca aceștia să nu mai trebuiască să facă toate aceste lucruri în timpul lor liber, uh, să nu depindă lucrurile doar de angajamentul individual al unui anumit profesor, ci um, să primească susținere în cadrul statelor membre pentru a putea să se ocupe de această muncă, să nu trebuiască să o facă în timpul lor uh, liber, ci să fie inclusă în timpul lor de lucru, pentru că uh, este o parte importantă a muncilor și a valorilor pe care uh, trebuie să le transmită elevilor lor, uh, colaborare europeană, schimbul um, lingvistic, cultural, acestea ar trebui să fie recunoscute um, și să primească, să le fie alocate schimb în uh, orarul de lucru al profesorilor. Deci statele membre trebuie să facă și ele ceva. Mulțumesc! Deocamdată am ajuns la sfârșitul discuției noastre. Mulțumiri călduroase doamnei Van der Graaf um, și doamnei Erickson, er, care au uh, fost alături de noi și ne-au răspuns uh, la atât de multe întrebări. A fost o discuție foarte bună. Comisia, eu cred că știe uh, cam care sunt uh, discuțiile la care se poate aștepta pe viitor. Uh, pentru noi este foarte important flexibilitate, da, dar nu cu orice preț și în orice caz, nu cu prețul ca Parlamentul să fie lăsat uh, în afara ușii atunci când se iau decizii politice. Nu se poate așa ceva. Um, noi, împreună cu Consiliul, suntem cei care trebuie să fixăm prioritățile politice și nu se poate ca Parlamentul European în cele din urmă să trebuiască să emită un cec în alb, um, să-și pună doar semnătură uh, pentru folosirea banilor și apoi Comisia o să vadă cum anume o să atingă obiectivele pe care le-am definit cu banii respectivi. Nu cred că vor funcționa bine lucrurile așa, deci în mod clar vom discuta despre aceste aspecte și pe viitor, dar există foarte multe alte puncte pe care le vom mai uh, examina, uh, analiza în timpul discuțiilor cu comisia și cu experții noștri și toate părțile interesate, toți cei care folosesc programul, Um, își doresc uh, pe viitor să fie implicați și noi dorim să invităm și să implicăm, să vedem care sunt uh, pozițiile, ideile lor uh, pe marginea propunerii comisiei. Deocamdată pentru astăzi, încă o dată, mulțumiri călduroase. Domnul Zver, ca raportor, cred că va începe imediat munca sa și raportorii din umbră de asemenea, astfel încât cât mai repede posibil să putem să continuăm uh, munca noastră la acest program, astfel încât până la sfârșitul mandatului să putem să prezentăm un prim rezultat. Deci, încă o dată, mulțumiri călduroase și mai avem încă un punct pe ordinea de zi de astăzi. Bun, domnul Lockhart mi se spune că nu este aici, dar nu avem nevoie de Bun, avem nevoie de dânsul pentru că e vorba de buget și este raportorul nostru pentru buget, de aceea încă o dată mulțumesc oaspeților noștri și, sigur, puteți acum, sunteți liberi, puteți să mergeți să beți o cafea sau să faceți ce doriți.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne Bun, dragi colegi, haideți să trecem rapid mai departe ca să uh, și încheiem cât mai repede. Este în interesul nostru al tuturor, pentru că astăzi după amiază mai avem o reuniune. Trecem deja deci la punctul 11, proiectul de buget 2019. Și aici uh, este vorba de prezentarea abordării raportorului uh, a abordării sale referitor la amendamentele bugetare, raportorul nostru, Morten Lockegaard, termenul pentru depunerea amendamentelor bugetare 22 iunie la ora 11 și vreau să vă reamintesc că ne-am pus de acord că amendamentele vor trebui depuse toate în limba engleză, dacă bine mă aduc aminte. Pentru că dacă nu, nu am mai avea vreme să așteptăm traducerile. Deci am să-i cuvântul lui Morten Lockegaard pentru a ne prezenta perspectiva sa asupra situației. Ai 5 minute. I'll try to manage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 budget line 180411.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 Mulțumesc, Helga. Înainte să-ți dau cuvântul, uh, am o întrebare pentru tine. Ai verificat dacă bugetul rectificativ al Comisiei pentru Corpul de Solidaritate, dacă acesta corespunde uh, acordurilor noastre? Sau dacă trebuie din nou să reluăm discuția. Dacă n-ai verificat, atunci vreau să te rog să verifici acest lucru încă o dată, pentru că uh, ce sigur e sigur nu se știe niciodată și în rest, bun, îți dau cuvântul. Uh, I... Bei Euronews stellen wir ja immer wieder fest, dass da, și tocmai în cazul Euronews vedem din nou repetat că dăm bani și pentru traduceri și în foarte multe țări unde considerăm că ar fi și necesară traducerea, tocmai aceste programe nu mai sunt traduse în țările respective și aici cred că trebuie să ne mai uităm o dată atent, să vedem tocmai în cazul uh, Euronews dacă oare chiar reușim să atingem obiectivele pe care vrem să le atingem cu banii noștri și dacă, dacă Euronews chiar pune în aplicare um, cererile noastre, pentru că are o structură de uh, proprietate foarte privată, ca să zic așa, ceea ce nu este nimic uh, incorrect, dar uh, totuși uh, atunci trebuie să, fim, să ne și asigurăm că sarcinile pe care dorim să le finanțăm cu banii respectiv sunt și finanțate. Și aici vă spun foarte sincer că eu am tot mai multe uh, îndoieli. Uh, chiar dacă vorbim despre independența redacțională uh, Euronews, totuși trebuie să ne uităm mai atent să vedem cum stau lucrurile. Uh, cred că trebuie să continuăm să monitorizăm uh, situația și când și astfel de proiecte ca Euronet uh, Plus, unde e vorba de susținerea rețelei sau proiectul Arte și 80% din uh, populația europeană ar fi uh, ar beneficia de transmisiile respective dacă s-ar face traduceri. Deci aici trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă. Nu mai există alte dorințe de a interveni. De aceea o să întreb reprezentanții comisiei dacă au uh, comentarii de făcut. Se pare că nu. Atunci dau cuvântul lui Morten din nou. Te rog. Very much and just, uh, uh...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 Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Da, mulțumim foarte mult. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul ședinței, ședinței noastre de dimineață. Am promis interpreților că până la 12.30 vom termina. Am reușit aproape cu o oră mai devreme să încheiem, dar nici noi nu suntem supărați, eh, pentru că și noi o să avem o pauză de prânz mai lungă. Vreau să vă reamintesc încă o dată, pe 22 iunie la ora 10, spune președinta, eh, 11, ora 11, se corectează. Um, este termenul pentru depunerea amendamentelor în engleză. Morten, mulțumim pentru munca de până acum și mult succes în munca de acum înainte. Noi ne revedem la ora 3, spune președinte, astăzi după amiază, când vom discuta cu Comisia despre noul program uh, Creative Europe, Europa Creativă. Vă urez o pauză de prânz plăcută și ne vedem mai târziu.